So, colleagues, I think we can start, despite the empty room. Not... Dragi colegi, cred că putem începe. Nu suntem într-o sală chiar goală, dar aproape goală. Sperăm că mai târziu ni se vor arătura și restul colegilor, dar haideți să încercăm să ne respectăm calendarul. În primul și în primul rând, adoptarea ordinii de zi, înțeleg că ați primit-o. Sunt, se opune cineva dacă nu considerăm că ordinea de zi e adoptată. Trecem mai departe la punctul 2. Adoptarea proceselor verbale întâlnirii de pe 20-21 ianuarie. Ați primit copii. Dacă nu sunt obiecții, le putem considera adoptate. Punctul 3. Anunțurile președinte Nimic decât bună dimineața tuturor. Și 4. raportul privind uh, drepturile reale ale persoanelor cu dizabilități de a vota în alegerile parlamentare. Milioane de persoane cu astfel de dizabilități nu au putut să voteze în alegerile europene. Avem uh, raportor, uh, domnul Pater, din partea Comitetului Economic și Social. Aveți cuvântul 10 minute după alocuțiunea dumneavoastră voi da posibilitatea membrilor să pună întrebări, cam 15 minute și eu vin din Estonia, să știți că la noi minutul e exact 60 de secunde. Așa că o să încercăm să ne încadrăm în cele 10 plus 15 minute. Vă rog. Mulțumesc mult, bună dimineața doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat să vă vorbesc despre acest raport al Comitetului Economic și Social despre drepturile reale ale persoanelor cu dizabilități de a vota în lege parlamentare europene. E un raport adoptat în martie 2019, însă rămâne de, de mare actualitate, încă rămân foarte multe lucruri de făcut. Și am să încerc să conturez câteva idei până la finele introducerii mele. Acest raport uh, dezvăluie un chip real al Uniunii Europene și imaginea nu este deloc uh, încurajatoare, pentru că milioane de cetățeni, iată, sunt private de dreptul lor de a vota în alegerile parlamentare europene. În primul și în primul rând, care a fost obiectivul acestui raport? În primul și în primul rând să prezentăm situația reală din Uniunea Europeană, uitându-ne la sistemul comun de alegeri parlamentare. Comisia consultativă a Comitetului Economic și Social are posibilitatea statutară de a își exprima opinia vis-a-vis de situația din uh, Uniunea Europeană și ca urmare eu am pregătit acest raport, a durat ani de zile, a durat foarte mult ca să colectăm datele relevante și în plus eu am încercat să reflect situația din absolut toate statele europene, cu excepția Regatului Unit, pentru că încă din momentul acela se știa că Regatul Unit nu va mai participa la alegerile europene. Am uh, circulat, am, am efectuat două investigații. O investigație privind obstacole de ordin juridic și o alta care ținea de obstacole de ordin tehnic. Am circulat chestionarea în acest sens și am primit răspunsuri fie de la autorități publice, fie de la organizații ale societății civile care se axează în activitatea lor pe drepturile omului sau pe drepturile persoanelor cu dizabilități. Și am primit cam mai bine 200 de exemple din toate statele membre. exemple pozitive includ numele statului membru, Exemple negative sunt prezentate fără referire specifică la statul de origine, pentru că obiectivul raportului nu e să critique pe nimeni, ci să evidențieze problemele existente. Punctul de pornire a fost o trecere în revistă a cadrului uh, general, internațional, legislația europeană, apoi Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, alte documente fundamentale europene uh, și ale Consiliului European și al comisiei, ale Comisiei de la Veneția. Plus, urmează un context istoric, și o serie de considerații privind alegerile anterioare. Plus, o încercare de a vedea în ce măsură aceste reguli în vigoare ar putea fi modificate pentru a îmbunătăți accesul drepturilor acestor persoane cu dizabilități la accesul persoanelor cu dizabilități la drepturile pe care în mod normal ar trebui să le dețină. Vedem care este situația în Europa și în ce situații aceste persoane sunt private de drepturile lor și nu apucă să voteze, care este situația existentă. 12 plus 2 state, plus 2 înseamnă modificări în Germania și Franța, care au schimbat cifra. Aici nu există nicio privare de drepturi, pierdere automată a drepturilor în 9 state minus 1, 8 mai precis și evaluări uh, făcute în funcție de capacitatea individuală, 7 minus 1, deci în 6 state membre. Însă, în acest grup, uh, avem uh, un stat unde s-au înregistrat 100 de cazuri și alt stat în care s-au înregistrat 100 de mii de cazuri. Deci sunt diferențe și în cadrul acestor categorii cu informații suplimentare. În 8 state membre, informațiile privind alegerile sunt uh, oferite în volum extrem de limitat și vin doar prin anumite canale media sau internet. Majoritatea centrelor de votare din Uniunea Europeană nu sunt adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități și în 12 state membre aceste persoane cu dizabilități nu au dreptul de a vota la altă secție de votare decât la cea de care sunt arondați. Niciun stat membru nu a standardizat modul în care that it applies to 50% in Belgium the specific, Secția de votare sunt echipate și organizate pentru a-i putea primi pe cei cu dizabilități. An assistant is not possible in some member states. Only in în anumite state membre, nu, un asistent nu poate să însoțească persoana respectivă la vot. Doar în 9 state membre, persoanele nevăzătoare pot vota în secret și fără asistentă. În anumite state membre, procedura de votare este greu de înțeles sau alegătorii trebuie să parcurgă anumite să, să, etape precise înainte de a vota. De exemplu, să scrie de mână candidat, numele candidatului. În aproape o treime din statele membre, persoanele care sunt sub îngrijire 24 de ori din 24 nu au posibilitatea de a participa în procesul electoral. Alte chestiuni prezentate în raport eh, și pe care n-am să le discut acum, dar sunt menționate acolo și le puteți eh, găsi în textul raportului care eh, poate fi downloadat de pe site-ul nostru, consultat pe site-ul nostru. Discutăm votul anticipat, votul prin poștă, votul cu urna mobilă și votul prin intermediar. Nu e o alternativă, în opinia noastră, pentru că practic e o delegare a dreptului de vot poate fi tratat doar ca o soluție suplimentară. Votul electronic în două state membre, un stat membru e complet integrat acest sistem, în altul nu chiar, vot obligatoriu în trei state membre, ai obligația de a vota, dar în același timp nu ți se dă posibilitatea să votezi. Și concluzii. În fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene există legi sau aranjamente organizaționale care exclud anumiți alegători cu dizabilități de la participarea în elegerile parlamentare europene. Aproximativ 400.000 de cetățeni europeni din 14 state membre sunt în temeiul legislației naționale, sunt privați de, a, de dreptul de a participa în legile parlamentare europene din cauza dizabilităților sau problemelor de sănătate mentală. Cifra s-a ridicat la 800.000 de persoane la începutul anului 2019. După modificările legislative din Franța și Germania, cifra a scăzut la 400 de mii aproximativ. În 8 state membre, orice persoană care nu e capabilă să ajungă la secția de votare nu poate vota pentru că nu există opțiunea unei forme alternative de vot. După cum spuneam, în 18 state membre, nevăzătorii nu pot vota fără asistență. Dacă exemple de bună practică din toate statele europene ar fi puse în aplicare, s-ar contura un sistem ideal care ar permite fiecărui cetățean european cu dizabilități nu doar să voteze, ci în același timp să aleagă cea mai convenabilă manieră de a-și exprima votul. <clears throat> Legislația actuală deja acoperă un număr semnificativ de chestiuni referitoare la legile parlamentare europene. Astfel, nu există obstacole uh, Uh, de ordin oficial în, în calea exercitării acestui drept. Există inclusiv garanții că există pe, metode alternative pentru persoane cu dizabilități. Chiar dacă locuiești într-un alt stat membru, trebuie să ți se garanteze dreptul la vot și se poate face acest lucru chiar dacă ești o persoană cu dizabilități. Și vedeți aici sloganul alegerilor pentru 2019, de data aceasta votez, dar pentru foarte multe persoane cu dizabilități. Sloganul a fost, nici de data aceasta nu mi se permite să votez. Este un raport, în esență, despre o latură cenușie a Uniunii Europene, dar viitorul poate fi mai frumos pentru noi toți. Este timpul să trecem la acțiuni concrete. Pentru că mi s-a permis să, să demarez un raport din proprie inițiativă pe această temă și într-un aviz extrem de scurt, uh, o să încerc să prezint uh, ce modificări s-ar recomanda în codul electoral european pentru ca majoritatea persoanelor cu dizabilități să aibă posibilitatea și exercita dreptul de vot. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumim și noi foarte mult. O prezentare cu adevărat impresionantă și extrem de interesantă. Dau mai întâi cuvântul uh, persoanei care reprezintă Comisia Europeană. Mă tem că nu sunteți, dar să vă citesc numele, că o să ar putea să vi-l stâlcesc. Am să mă prezint, spune reprezentanta Comisiei. Mă numesc Imaculata Placentia Pereiro și lucrez la Comisia Europeană în unitatea care se ocupă de ocuparea persoanelor cu dizabilități. Aș dori să încep uh, prin a-i mulțumi raportorului pentru acest document remarcabil. Conține informații deosebit de importante care corespund uh, foarte bine cu informațiile colectate de Comisia Europeană de la o serie de parteneri informații referitoare la persoanele cu dizabilități și mai precis la participarea acestora în procesul politic, pentru că, după cum s-a spus foarte bine, vorbim de dificultățile în exercitarea dreptului de vot, dar să nu uităm în același timp și drepturile care se regăsesc în Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturi referitoare la participarea în toate etapele procesului politic. Această chestiune a preocupat Comisia încă de la lansarea strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități. Și am discutat această chestiune și cu reprezentanța experți din statele membre, pentru că statele membre păstrează o mare parte a competențelor referitoare la acest uh, fenomen. În acest context, aș dori să subliniez impactul pozitiv pe care legislația europeană în materie de accesibilitate le va aduce în, în această ecuație și, de asemenea, contribuția potențială a activității de standardizare pe care o facem în materie de construcții. De fiecare dată, Comisia a recomandat, în cazul alegerilor parlamentare europene, să se acorde atenție persoanelor care ar putea să nu-și exercite pe deplin acest drept, inclusiv persoanele cu dizabilități. În prezent evaluăm strategia europeană pentru persoanele cu, cu dizabilități. Comisia va anunța curând intențiile în acest sens și categoric vom ține cont și de informațiile prezentate astăzi de dumneavoastră în încercarea noastră de a recontura viitorul acestei strategii. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Adam Cozăc a dorit să pună o întrebare la rândul său. Pater Urot, üdvözlöm Mulțumesc că, că mi a dat cuvântul. Doresc să îi mulțumesc domnului Pater pentru prezentarea sa și să îi urez bun venit în reuniunea noastră. Noi uh, suntem uh, în contact deja de multă vreme și am colaborat adesea împreună. Am colaborat de asemenea cu organizații și instituții și am obținut uh, rezultate comune. Felicitări uh, așadar pentru acest studiu al dumneavoastră. Am citit cu atenție acest document. El uh, presupune două provocări pentru noi. Pe de o parte, vorbim despre o provocare europeană pe de altă parte, de o provocare la nivel național. La nivel comunitar vorbim despre alegerile europene. Iar provocarea și sarcina mare care ne așteaptă constă în modul în care putem să oferim uh, acces de plin persoanelor cu dizabilități la secțiile de votare. Diferitele instituții trebuie reformate și, de asemenea, trebuie create condițiile tehnice, respectiv barierele tehnice trebuie îndepărtate. Modul de reglementare al alegerilor este o competență națională. Din acest motiv, există o problemă în ceea ce privește armonizarea. Însă comisia noastră trebuie să facă niște pași înainte. Trebuie să venim cu un aviz, chiar pe parcursul anului acesta, iar Comisia Europeană să fie solicitată pe această cale să vină cu propuneri clare către statele membre, cărora să le solicite să armonizeze legislația în domeniu, să existe o reglementare minimă în fiecare stat membru în acest domeniu. Este foarte important ca oamenii cu dizabilități să aibă posibilitatea să uh, meargă la vot, fără să întâmpine probleme. So, maybe, maybe we'll took them one by one. Să luăm întrebările pe rând, vă rog. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, însă cea mai importantă provocare pentru mine este cea de la nivel european. Pentru că haideți să luăm un exemplu cât se poate de simplu. Cetățenii europeni cu două pașapoarte care depind de pașaportul care este selectat în funcție de aceasta, uh, persoana respectivă are sau nu are dreptul să voteze la alegerile europene. Iar ceea ce așteptăm noi și va fi exprimat și în aviz, este să se asigure garanții de bază pentru toți cetățenii europeni în legislația electorală ceea ce nu va interfera cu principiile statelor membre, cu legislația națională, pentru că trebuie să ne asigurăm că fiecare persoană nevăzătoare va putea să voteze independent. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în trecut. Regatul Unit, în ciuda faptului că aveau o majoritate clară și care uh, vota la alegeri, în cazul alegerilor europene au trebuit să își adapteze standardul la standardul european sistemul lor bazat pe proporționalitate. Așadar, ei au putut să stabilească regulile în ceea ce privește alegerile europarlamentare. Și în fine aș vrea să fac referire și la cazul Danemarcei. Danemarca, prin Constituție, are prevederi care nu permit persoanelor care sunt private de exercitarea dreptului de vot să voteze la alegerile naționale parlamentare. Ce a făcut Danemarca? A deschis calea spre acestea, deschizând uh, posibilitatea de a vota la alegerile locale și la cele constituționale. Așadar, uh, câteva state membre au limitări în constituțiile lor Însă întrebarea este dacă aceste limitări se aplică și la alegerile europarlamentare, iar eu am dubii serioase în această privință. Există, bineînțeles, și multe bariere tehnice, obstacole tehnice care pot fi îndepărtate fără problemă. And, uh... Președinta, mulțumesc! Propunerea dumneavoastră cred că este una foarte bună și cu siguranță va trebui să o discutăm la comisia noastră. Să venim apoi cu un aviz al comisiei și să solicităm comisiei să abordeze acest subiect. Domnul Mariu Frora. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am uh, ascultat cu mare interes această prezentare. Votul este, bineînțeles, un simbol, este un drept pe care l-am obținut grație luptelor cetățenilor care s-au luptat pentru sufragiul universal și iată am reușit să obținem un drept pentru toată lumea fără discriminare de cultură, de sex, de orice altceva. Acest drept este proclamat în toate constituțiile noastre, așa cum a reieșit și din raport, însă 800 de mii de cetățeni astăzi nu își pot exercita acest drept în anumite state membre, 17 la număr. Aceste obstacole juridice care se găsesc în însăși arhitectura statului uh, trebuie dărâmate. Eu uh, aș vrea să comunic uh, o bună practică din Italia care recunoaște acces de plin la dreptul de vot și poate că astfel și celelalte țări vor prelua exemplul nostru. Vor putea introduce votul prin corespondență, prin uh, urna mobilă, votul prin reprezentanță, votul anticipat, votul electronic. Toate aceste modalități există, inclusiv votul în structurile spitalicești, în centrele unde sunt internați acești oameni. Așa cum a spus comisia, trebuie să ne implicăm, trebuie să scriem comisiei să ia măsuri, pentru că până în 2024, când va avea loc, vor avea loc din nou alegeri europene, oamenii aceștia să-și poată exercita dreptul. Mulțumesc! Eh, thank you for your comment. Eh, Mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră. În acest joc, să spunem, comisia, din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic, nu are nimic de făcut. Calea este cât se poate de simplă. Schimbările în uh, legislația uh, europeană electorală trebuie să se regăsească în legislație și apoi uh, decizia fiecărui stat membru la nivelul Consiliului și problema va fi rezolvată. Deci, primul pas ar fi adoptarea avizului, apoi Ah, acesta va fi adresat Parlamentului European și apoi sunt deschis să continuăm pe această cale. There are no questions from the floor, but... Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul din sală, dar aș dori eu să adresez o întrebare. Înțeleg că v-ați referit la persoanele cu dizabilități. Însă trebuie să ținem cont de faptul că avem și populație în vârstă. Persoane care nu sunt uh, incluse în categoria persoanelor cu dizabilități și totuși au această discapacitate pe care o reprezintă vârsta. Acestea acum uh, sunt susținute. De asemenea, ați vorbit despre votarea electronică. Nu v-ați referit însă la votul prin internet. Era inclus uh, în votarea electronică sau s-a vorbit despre iVoting care există în Estonia. Este acesta un sistem care ajută persoanele cu dizabilități? Eu personal nu cred, dar nu am făcut niciun sondaj în această privință. Mulțumesc! Din punctul meu de vedere, persoanele cu dizabilități sunt toate acele persoane care sunt tratate în conformitate cu convenția. Așadar, nicio decizie juridică sau recunoaștere juridică nu este necesară pentru a trata pe cineva ca o persoană cu dizabilități. Deci se aplică și persoanelor și societăților în îmbătrânire al căror număr este tot mai mare. Pentru că persoanele care nu își pot părăsi uh, domiciliul sau sunt internate pe termen lung, în multe state membre nu sunt uh, capabile să voteze. Iar în ceea ce privește votul electronic, Estonia uh, este inclusă aici pentru că acesta se aplică Estoniei și de asemenea acelor uh, dispozitive care există în anumite locuri în Belgia. În ceea ce privește Estonia, Comunicarea electronică între cetățeni și stat reprezintă un sistem global în Estonia. Nu se aplică numai sistemului de vot. Așadar, multe persoane sunt conștiente de acest lucru și chiar dacă dintr-o dată nu mai pot să își uh, părăsească domiciliul după ce au uh, folosit acest sistem de comunicare electronică cu statul în alte circunstanțe, mulți dintre ei vor reuși să folosească acest sistem pentru a vota. Dar niciodată nu am tratat uh, sistemul de vot prin internet sau electronic ca singura soluție posibilă. Este într-adevăr o soluție convenabilă pentru multe persoane. Dar uh, multe persoane ar putea să meargă la secția de votare și să-și exprime votul, pentru că acest lucru face parte din uh, drepturile cetățenești. În felul acesta, oamenii își demonstrează uh, dorința de a participa la una dintre cele mai importante decizii politice. Iar cei care sunt capabili să meargă ar trebui să facă acest lucru în condiții corespunzătoare, să meargă la secția de votare și să își exprime dreptul la vot fără niciun fel de asistență din partea niciunei persoane. Este decizia lor dacă vor să apeleze la asistență. În anumite state membre pot fi membri ai familiei sau nu, dar acesta trebuie să fie punctul de pornire, pentru că, din punctul meu de vedere, este o chestiune de demnitate umană, foarte importantă din acest punct de vedere. Uh, Un alt lucru important Votarea electronică sau prin internet este foarte importantă, dar necesită abilități în acest sens. Și dacă ai 83-93 de ani, nu ești la fel de bun uh, și la fel de capabil să faci acest lucru. Doamna Stanoca, vă rog. I just... Da, voiam să spun că câteodată cerem de la alte state mai mult decât facem noi înșine. Am fost observator la multe alegeri în calitate de membru al misiunii de observare electorală și am văzut care este form, formula standard și ce trebuie completat uh, dacă o anumită secție este accesibilă sau nu pentru persoanele cu mobilitate redusă. Ați folosit acest sistem pentru că adesea criticăm, îi criticăm pe alții, criticăm alte state dar nu oferim această accesibilitate. Vă folosiți de aceste misiuni de critica pe care o exprimă ele în lucrările dumneavoastră? Nu, nu am folosit uh, aceste misiuni de observare pentru că noi am primit uh, informații de la autoritățile publice, de la respondenți, de la uh, organizațiile societății civile, însă ce voiam să spun în ceea ce privește secțiile de votare, autoritățile locale sunt responsabile în pregătirea secțiilor de vot și adesea ei vor să le adapteze astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu dizabilități. Dar, sincer spus, nu știu cum să o facă. Și dacă cineva știe cum să procedeze, se lovește de altă problemă, pentru că este nevoie foarte des de costuri suplimentare, de eforturi mai mari. Deci, soluția principală este să existe un standard de bază la nivel național și să fie ancorat în legislație. Pas cu pas. La noi în țară, ă, acest standard se aplică în 50% din secțiile de votare. Trebuie să privim însă întregul sistem. Dacă pers- persoanele ă, au dreptul acesta și autoritățile locale le oferă transport, atunci nu trebuie să începem cu implementarea 100%. Însă, autoritățile locale adesea declară că secția de votare este adaptată, dar în realitate ea nu este. Pentru că nu țin cont de o treaptă mică sau de uh, anumite alte obstacole care ar putea apărea. Asta este problema realitatea. Președinte, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim uh, pentru prezentarea dumneavoastră, a fost foarte interesantă. Vom continua cu siguranță discuția. Mulțumim și uh, reprezentantei comisiei. Îmi cer scuze în continuare, nu pot să vă pronunț numele. Mulțumesc și tuturor celor care au participat la dezbatere. Și acum, uh, dragi colegi, haideți să trecem la vot. Și dacă sunteți de acord, um, aș prefera să votăm electronic. Este prima dată când prezidez un vot și nu sunt sigură că voi și în stare să nu uh, mă pierd de fiecare dată. Așadar, haideți uh, mai bine să votăm de la bun început prin vot cu apel nominal. Ok, ok, but uh, you want to check? Yes. Uh, there is a recommendation uh, from este o recomandare din partea secretariatului să facem o verificare pentru a vedea dacă funcționează lucrurile bine. Așadar, haideți să verificăm. Un vot de test. Haideți să vedem. Cine este cea mai frumoasă persoană din sală? Open the vote. Votul este deschis. Uh, thank you. Uh, I open the vote. Can we... Votul este deschis. Uh, vă rog să votați. Votul este închis. E în regulă? Totul funcționează de minune. Mulțumesc. Așadar, votăm uh, avizul referitor la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene în 2017 și 2018. Adoptarea proiectului de aviz. Raportor este domnul Ruiz de Vesa. Înțeleg că nu este prezent, așadar nu îi putem da cuvântul. Uh, so, let's proceed uh, for the voting. Să începem așadar votul. Compromisul 1. Am deschis votul. Vă rog să votați. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. Așa, da. Mergem la amendamentul 5. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la compromisul, amendamentul de compromis 2. Vă rog să votați. Am închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. Trei părți. Luăm partea întâi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și aceasta. Mergem la amendamentul 18. Deschis votul. Închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 20. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 21. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 22. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 23. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 4. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Mergem la amendamentul 30. La 30 deschidem votul. Închidem votul. Se respingem. Amendamentul 31. Deschidem votul. Închidem votul. Ba nu? Se corectează președinta. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 32. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 33. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. La 34 avem două părți. Prima parte. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Partea a doua. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Urmează amendamentul 35. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 36. Deschidem votul. Închidem votul. se adoptă. Amendamentul 38. Deschidem votul. La 38. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 40. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 41. Deschidem votul, vă rog. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 42. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Mergem la amendamentul 45. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. 46. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 47. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 48. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 49. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 50. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 51. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 52. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 53. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 54. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. 55. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 56. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Și, în fine, supunem la vot proiectul de aviz în forma amendată. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Cu o largă majoritate, felicitări raportorului. Mulțumesc, dragi colegi! Dacă cineva are de gând să plece din sală, acum e momentul. Uh, <coughs> and we will proceed to fifth point of the agenda. Mergem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Bine. Păi Dragi colegi, îmi doresc să-mi dau mie însă cuvântul, n-aș vrea însă să trebuie să plâng. Vă rog. N-aș vrea să țip. Dacă aveți de gând să plecați, plecați. Urmează avizul privind raportul din proprie inițiativă referitor la situația drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană, raportul anual pe anii 2018 și 2019. Eu sunt raportor pentru acest aviz din partea Comisiei PETI, așa că o să-mi dau singură cuvântul. Avizul este unul destul de scurt, păcat, pentru că discutăm despre drepturile omului. Nu, chiar poate că trebuie să țip sau să fluier. Cum spuneam, textul este scurt, dar amendamentele sunt importante. Sunt șase puncte principale pe care am ținut să le subliniez. Întâi, faptul că utilizarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în statele membre, adică la nivel național, nu este perfectă. În al doilea rând, am luat notă cu preocupare de faptul că o serie de state membre nu au pus în aplicare corect decizia cadru a Consiliului privind combaterea anumitor forme de rasism și xenofobie prin dreptul penal. În al treilea rând, am subliniat că o justiție independentă, libertatea de exprimare și de informare și pluralismul în mass media sunt componente esențiale ale statului de drept. Iar aici știm că în unele state membre sunt probleme. Nu zic cine, dar știm. Apoi am spus că doresc să se pună în aplicare principiile pilonului drepturilor sociale pentru a garanta drepturile sociale fundamentale la nivelul UE și la nivel național. Am subliniat că e nevoie de garanții suplimentare pentru a asigura protecția vieții private și a datelor și, în fine, punctul al șaselea, am invitat Consiliul să finalizeze de, de urgență ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Am spus că notăm cu îngrijorare faptul că mai multe state membre au pus în aplicare convenția doar în mod parțial. Așadar, solicităm uh, Comisiei să revizuiască legislația de punere în aplicare. Cam uh, asta e ce conține textul, dar cred că cu ajutorul raportelor din umbră și cu celelalte grupuri politice putem să aprofundăm sau să lungim acest text. Acum o să dau cuvântul raportorilor din umbră de la PPNT. I will speak in uh, Hungarian. Domnul uh, Să vorbesc în limba maghiară. Mulțumesc uh, foarte mult pentru acest raport. Uh, discutăm într-adevăr de chestiuni deosebit de importante aici. După cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr putem îmbunătăți situația și raportul unei propuneri de, de amendament. E procedură obișnuită a Parlamentului. E vorba de a examina situația generală a drepturilor omului în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la rapoartele anilor anteriori, vedem că multe lucruri au rămas neschimbate și adevărat că în societate există grupuri care nu reușesc să își exercite drepturile. Sunt o serie de situații problematice pe care le cunoaștem uh, datorită unor cercetări, datorită unor studii și a altor date care vin din statele membre, însă clar nu ne putem culca pe ureche și să spunem că lucrurile merg minunat din punctul de vedere al drepturilor omului. Vedem uh, și ce petiții vin la comisia noastră E vorba de domenii care evidențiază probleme în exercitarea drepturilor fundamentale. În opinia mea, în ultimii doi ani, după cum o spune și raportul, problemele se referă în principal la aplicarea drepturilor fundamentale, chestiuni care țin de rasism și de diferitele forme de ură rasială de exemplu, la evenimentele sportive. Există rasism acolo, în mai multe state membre, și dacă vedem această tendință în mai multe state membre, putem vorbi de o tendință europeană, putem să spunem lucrurilor pe nume. Apoi se pune problema drepturilor fundamentale a persoanelor cu dizabilități, accesibilitate, am discutat deja în context electoral, dar se pune și problema drepturilor sociale, a criteriilor aferente și, de asemenea, problema protecției datelor cu caracter privat. Trebuie să semnalăm și acest aspect deosebit de important. Cred că între diferitele teme în discuție aici, se pot identifica elemente care țin de grupurile minoritare și noi, Parlamentul European, trebuie să dezbatem această chestiune a drepturilor fundamentale pentru a încerca o mai bună uh, aplicare a lor. Însă nu putem acționa de unii singuri. Avem nevoie de sprijinul Comisiei, avem nevoie de sprijinul Consiliului și, în general, avem nevoie de o atitudine mai deschisă din partea statelor membre ca să putem veni cu soluții la aceste probleme care, iată, persistă. Sperăm, prin urmare, că și Comisia Europeană va ține cont de acest raport și că se vor face mai multe în domeniul drepturilor fundamentale, pentru că statul de drept în esență înseamnă garantarea drepturilor fundamentale, cele două elemente merg mână în mână și sperăm prin urmare că vom putea discuta și pe viitor aceste teme. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Vințe. Din partea socialiștilor, raportor din umbră, nu avem în sală. Trecem la domnul Jdanoca, raportor din umbră din partea verzilor. Mulțumesc. Știm că sunt probleme în materie de până în aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale, lucru menționat chiar în primul aliniat în propunerea de text. Deosebit de important este articolul 51 din Carte, care vine și cu restricții în materie de aplicare a cartei. Restricții considerabile, aș spune. Știm că în câteva rezoluții ale Parlamentului se propune modificarea acestui articol 51, acordând competențe suplimentare Uniunii în încercarea de a vedea dacă statele membre respectă sau nu carta. Asta apare și în rezoluția privind viitorul Uniunii Europene. Guy Hofstadt cred, a fost raportor. Ar fi bine deci, să evidențiem și acest aspect și, de asemenea, și pe mine mă îngrijorează exact aceleași lucruri elevate și de uh, raportoare mai precis uh, nepunerea în aplicare de către statele membre a cartei. Și cred că și Comisia ar putea fi criticată. Am putea cere Comisiei să fie mai activă, mai proactivă în uh, răspunsurile la criticile ce țin de încălcarea acestor drepturi, fără a se baza în continuare doar pe articolul 51, spunând că nu e de competența Uniunii să soluționeze o petiție sau alta adresată comisiei noastre. Noi vom, eu voi veni cu amendamente de rigoare și sper că vom, va contribui la îmbunătățirea textului. Mulțumim, domnule Jdanoca, de la ECR, raportor din umbră, domnul Zambaschi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, aș dori să vă felicit pentru acest uh, aviz. Sunt acolo lucruri extrem de importante, dar observ o serie de contradicții în ceea ce privește sancțiunile pe care le cereți când se cere comisiei să intervină și să ia măsuri în direcția ratificării Convenției de la Istanbul. Asta înseamnă o federalizare a Europei sau un pas în această direcție oricum, pentru că statele membre și-au propriile competențe. Bulgaria este una din statele este unul din statele care a refuzat să ratifice Convenția de la Istanbul. Am avut o dezbatere internă de amploare și s-a decis să nu facem acest lucru. Poziția noastră a fost una categorică nu vom ratifica această convenție. Și acum văd că în fiecare document suntem presați să ratificăm această convenție, în fiecare document discutat în Europa. Că vorbim de Marea Neagră sau de orice altceva. Dragi colegi, sincer, sunt impresionat să văd că de fiecare dată menționați această ratificare, dar vreau să vă asigur că poziția noastră nu se va schimba pentru că există o contradicție între textul convenției și uh, modul în care vedem noi lucrurile în Bulgaria și tradițiile noastre de acolo. Noi tot spunem asta, dar nimeni nu pare dispus să ne asculte. Noi respectăm principiile pe care s-a constituit uh, Uniunea Europeană. Însă oricum doresc să vă felicit uh, pentru tematica introdusă în discuție, vorbiți acolo de libertatea de expresie, însă eu aș vrea ca noi să ne concentrăm pe chestiunea esențială, și anume drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, criza migrației, provocările de ordin economic și social. Aceste lucruri sunt importante și nu documente de natură a stârni dispute. Să nu uităm că abordarea europeană de până acum a dus la Brexit și nu putem accepta ca statele membre să fie pedepsite pentru pozițiile lor, pentru că asta e o formă de presiune politică care va stârni chiar mai multe îndoieli în inima cetățenilor europeni practic se exercită presiune asupra guvernelor Poloniei și Ungariei. Vedem clar acest lucru. Și nu considerăm că aceasta este calea de urmat. Vreau să le mulțumesc tuturor celorlalți raportori din umbră și cam asta este poziția noastră astăzi. Mulțumim foarte mult, domnule Zambaschi. Înainte de a da cuvântul doamnei Evrenhol, care doriți să, să intervină, dați-mi voie să vă răspund. Nu se vorbește nicăieri de sancțiuni. Se spune clar, cere comisiei să analizeze punerea în aplicare. Nu văd nicio sancțiune aici și nu cred că combaterea violenței în familie e un pas în direcția federalizării Europei. Dar cred că o să avem discuția asta la întâlnirea raportorilor din umbră. Nu e timpul să o facem acum.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 Everybody for your input. I believe that we will uh, have very fruitful discussions and maybe we will... Vă mulțumesc foarte mult. Uh, uh, discuțiile au fost fructoase până acum. Sper să avem un text final bun. Mai este o problemă care se pune cum să convingem Comisia să, să ia acest aviz în serios. Nu trebuie să-i lăsăm pe cei de la Libe doar să citească și să uite apoi de el. Asta urmează să vedem cum, cum vom face. Termenul de depunere amendamentelor, ora 3 după amiaza, în 25 februarie, deci foarte curând. Și acum putem trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în sfârșit, uh, ne ocupăm de ce trebuie să ne ocupăm în Comisia Petiții. Petiția 1106 din 2018 din partea domnului Alexander Edberg Tören din Suedia privind uh, lansarea unui proces integrat de înregistrare și un document de identificare pentru studenții Erasmus din Europa. Nu avem uh, în sală un reprezentant al petiționarului. Avem rezumatul petiției și dau cuvântul uh, reprezentanței, reprezentantei comisiei, doamna Arnsdotter. Vă rog. Uh, thank you, thank you all for inviting us to be with you here today to Mulțumesc că m-ați invitat să vin astăzi să discut această chestiune atât de importantă din petiția primită în mai 2019 de noi, în răspunsul comisiei, noi am explicat că la comisie lucrăm pe această inițiativă a cardului studențesc european care să faciliteze mobilitatea studenților peste tot în Europa, începând cu cei care participă la Erasmus+. Abordarea noastră este una holistică, încercăm să integrăm, să digitalizăm toate procedurile de mobilitate, toate procedurile administrative pe care studenții trebuie să le parcurgă în momentul în care merg să studieze în străinătate. Și pe lângă asta pregătim în prezent un identificator electronic pentru studenții europeni ca aceștia să se poată identifica și să-și autentifice identitatea online în momentul în care fac o cerere de mobilitate sau de acces la servicii în țara lor de origine sau la universitatea gazdă și în același timp uh, suntem în curs de a pregăti uh, o standardizare a cadrelor studențești peste tot în Europa, încurajând universitățile și alte instituții de învățământ să integreze aceste carduri deja existente în sistemul european prin uh, fixarea unei holograme pe cardul studențesc, pentru ca aceste carduri să fie recunoscute cu ușurință peste tot în Europa conturând astfel o identitate studențească europeană recognoscibilă oriunde în europeană. Astfel, studenții, oriunde ar fi, ei vor avea acces uh, rapid la servicii, la reducere de prețuri de care, la care au dreptul chiar și atunci când sunt într-un alt stat membru. E, statele membre au competență în materie de eliberarea cardurilor de student înmatricularea ține de competența statelor membre, nu există procedură armonizată la nivel european. Din acest motiv, nu putem uh, cere introducerea unui card perfect omogen. Acest card de student nu îți dă dreptul de reședință într-un stat membru, de exemplu. Însă, de când am primit această petiție, am uh, avut uh, consultări la scară largă cu comunitatea de academică europeană, am lucrat la aplicația Erasmus Mobile. Erasmus Plus Mobile, care e o aplicație care le oferă studenților toată informația de care au nevoie când beneficiază de mobilitatea Erasmus. Avem deja mai bine de 80.000 de downloadări. Avem, prin urmare, o procedură extrem de simplu de utilizat la dispoziția studenților și foarte multe universități în prezent testează serviciile digitale pilot pe care încercăm să le introducem în dorința de a avea proceduri armonizate peste tot în Europa pentru studenții care beneficiază de mobilitățile Erasmus+. Asta putem face noi, plus de integrare procedurală, în contextul acestui program și în același timp încurajăm universitățile să meargă chiar mai departe în direcția integrării aplicând aceste măsuri la toate tipurile de mobilitate studențească. Avem în prezent 2,3 milioane de carduri de studenți produse după noul model și încurajăm universitățile europene să-l adopte pentru ca un, un student care studiază la Universitatea Europeană să poată foarte liber să treacă să studieze într-un alt stat membru. Cam asta ar fi sinteza analizei noastre, plus informații suplimentare vis-a-vis de ce s-a întâmplat de la primirea petiției și până în prezent. Nu știu dacă colegii mei doresc să intervină sau nu. Mulțumesc în ceea ce privește cerințele de reședință pentru studenți. Uh, pentru a rămâne mai mult de trei luni, uh, studentul trebuie să fie înregistrat la o universitate, iar uh, în statul gazdă trebuie să aibă asigurare medicală și, de asemenea, trebuie să aibă suficiente resurse umane pentru a nu deveni o povară pentru sistemul de asistență al statului gazdă în perioada respectivă. Statele membre sunt uh, libere să înregistreze o persoană, deci uh, anumite uh, state au înființat sisteme de înregistrare, altele nu și noi nu avem intenția de a armoniza astfel de proceduri de înregistrare, iar dacă îmi permiteți să, să adaug un lucru, dacă a fost inițiată o procedură de înregistrare, uh, Studentul respectiv trebuie să prezinte un card de identitate și în ceea ce privește uh, regulamentul care a fost adoptat anul trecut de către Consiliu și Parlament, vor exista legitimații de student mai sigure uh, din 2 august 2021 încolo, așadar nu va fi probabil nicio problemă atunci când va fi nevoie ca persoana respective să se înregistreze în statul gazda. Mulțumesc! Mulțumesc! doamnă Evren. Mulțumesc, președinte. Vreau să-i mulțumesc și Comisiei pentru că a venit cu elemente concrete, precise și atât de încurajatoare. Spuneam mai devreme că Erasmus Plus este o adevărată reușită. Peste 850.000 de europeni au profitat de această posibilitate de mobilitate în 2018, însă, așa după cum ați semnalat, unii dintre acești studenți se confruntă cu greutăți administrative atunci când ajung în țara gazdă, iar faptul că acolo se vorbește o altă limbă, sigur că nu îi ajută neapărat. Tocmai de aceea, uh, procesul de înregistrare este dificil. Din păcate, el nu este reglementat de Comisia Europeană, ci este o competență națională. Însă noi vom rămâne vigilenți uh, aici la nivel european pentru că dorim ca acest program să fie simplificat, așa cum a spus Comisia. Deja s-au adoptat o serie de inițiative fericite, precum Erasmus Without Paper, care completează Erasmus Plus și care este o mină de informații, o resursă foarte importantă care a fost deja accesată de zeci de mii de ori din 2017 încoace. Înțelegem că se vor face și alte îmbunătățiri la acest program care este emblematic și că finanțarea va fi în, co- în continuare asigurată. Vă sugerez, doamna președinte, să închidem această petiție. Uh, thank you. Uh, and... Mulțumesc. Domnul Smedigla. Eu. Mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Toren, deoarece problema pe care o ridică are de-a face cu calitatea vieții și calitatea studiilor a mii de studenți care se confruntă cu obstacole administrative, transporturile, pur și simplu modul uh, în care pot să acceseze serviciile de sănătate sau uh, beneficiază de protecție legală. Eu cred că lipsa de instrumente digitale poate să îngreuneze și mai mult mobilitatea în Europa. Iar acest lucru nu poate să fie subestimat în uh, negocierea programului Erasmus+. Deocamdată știm că negocierile interinstituționale sunt în curs și ele includ și programul Erasmus Plus 2021-2027. Parlamentul și Consiliul sunt în strânsă legătură pentru a introduce în acest text o trimitere la legitimația europeană de student. Deocamdată această legitimație este menționată, dar nu sunt niciun fel de obligații sau îndemne, îndemnuri uh, obligatorii pentru ca ea să fie uh, introdusă. În 2021 încerc că va exista o legitimație virtuală, o legitimație electronică a studentului. Obiectivul introducerii unei legitimații europene de student este pur și simplu să le simplificăm mobilitatea chiar dacă Comisia va emite o astfel de legitimație virtuală prin aplicația mobilă Erasmus+, ar fi doar un punct de plecare pentru a facilita procedura de înregistrare ca rezident în țara gazdă. Având în vedere ce le-a auzit de aici, eu cred că ar trebui ca această petiție să rămână deschisă, deoarece există o nevoie de îmbunătățire suplimentară a procesului de emitere a legitimației europene de student, de simplificarea procesului și de facilitare a înregistrării ca rezident în țara gazdă pe toată perioada bursei. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi, pentru intervenția dumneavoastră. Propunerea, după ce am ascultat discuțiile și intervențiile din partea dumneavoastră, este să păstrăm petiția deschisă și să monitorizăm diferitele evoluții viitoare ale legitimației europene de student. Un lucru care este în continuare neclar. Cred că este toată lumea de acord. Cu aceasta trecem mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi, care este petiția numărul 500 94 din 2019, adresată de BE, cetățean de uh, origine germană privind răpirea internațională de copii în Japonia. De asemenea, petiția 841 per 2019 din Italia privind de asemenea răpirea internațională de copii în Japonia, petiția numărul 842 din 2019, adresată de Vincent Fichot din Franța, privind răpirea internațională de copii în Japonia și petiția numărul 843 din 2019 din Italia, privind același lucru, răpi, răpirea internațională de copii în Japonia. Avem trei petiționari prezenți. Vă mulțumim uh, pentru prezență. Știm că nu este ușor de ajuns la Bruxelles și că aveți emoții și că situația nu este una bună, însă vă mulțumim că ați venit și vă rog, nici nu știu cum să vă introduc, BI, BE din Germania, aveți cuvântul, fiecare 5 minute. Da, mulțumesc. Aș dori să îmi uh, împart cele 5 minute cu Paul Dujar, care este uh, președintele Asociației pentru uh, Copii. Eu sunt uh, președintele acestei asociații. Mulțumesc foarte mult că ne-ați primit și că abordați acest subiect care traumatizează atât de puternic copiii mici și care nu au posibilitatea de a vorbi uh, singuri și de a-și lua apărarea ei înșiși. Ceea ce doresc să fac este să uh, Vă prezint în două minute și jumătate o scurtă prezentare a modului în care răpirea de minori îi afectează. Există patru dimensiuni. În primul rând există cea internațională, um, menționată în Convenția de la Haga. Copiii mei, uh, de exemplu, sunt afectați uh, de încălcarea acesteia. Am uh, pașapoartele lui Carl și Johan. Regulile de returnare nu sunt clare pentru că eu am în continuare și eu custodie asupra acestor copii. Um, Regulile privind returnarea sunt legale uh, în Japonia. În septembrie 2018 însă um, am uh, depus plângere și de atunci nu s-a întâmplat nimic. Um, am făcut solicitare de executare, însă copiii în continuare nu au fost repatriați. Sunt foarte îngrijorat uh, pentru soarta copiilor mei și mi-e teamă că soția mea ar putea să uh, comită um, suicid împreună cu ei, din păcate, pentru că suferă de tulburări. Uh, Uh, Interpol a confirmat că uh, dosarele în ceea ce privește persoane dispărute ale lui Carl și Johan nu au fost prelucrate până acum. Biroul pentru uh, afaceri uh, internaționale a lansat o anchetă în acest sens. noi, cei care avem uh, drept de vizitare și alte drepturi, uh, nu reușim să ne vedem copii în continuare. Este și cazul uh, domnului dr. Dan Villen, care nu reușește să își vadă fiica. Uh, drepturile de vizitare și acces sunt limitate, uh, dar ele sunt date și cu toate acestea colegul meu nu a reușit să-și vadă fiica de 2 ani și jumătate. Cazurile prelucrate la nivel intern pun de asemenea foarte multe probleme. L-am aici pe colegul meu, a cărui copil a fost răpit în Japonia, deci este vorba despre un caz intern, dar uh, uh acest copil nu a reușit să-și vadă cu tatăl de 2 ani și jumătate. Avem foarte mulți uh, părinți care ne sună, ne contactează, le este teamă că copiii lor ar putea să fie răpiți. Eu am fost uh, amenințat de soția mea care mi-a spus că dacă divorțăm nu voi vedea niciodată copiii de atunci încolo. Trei ani de zile m-am luptat împotriva răpirii uh, copiilor mei și deplasărilor în Japonia. Avem nevoie disperată de ajutorul dumneavoastră. Uh, până la 4.000 de uh, copii fuseseră uh, răpiți în ultima vreme. Acești copii au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Și cu aceasta mi-am încheiat timpul și îi dau cuvântul și colegului meu. Mulțumesc, sunt președintele organizației franceze privind uh, răpirea internațională de minori. Discutăm uh, aici despre un subiect uh, important, despre o țară care încalcă drepturile fundamentale ale copiilor uh, care nu au acces la ambii părinți. Încălcarea Convenției uh, privind drepturile copilului uh, este încălcată în mod repetat de uh, Japonia. Părintele care uh, rămâne în urmă este privat de dreptul la vizitare. Uh, vorbim aici de 3-4 ore uh, care le sunt acordate sub această formă, însă copiii ar trebui să petreacă mult mai mult timp cu ambii părinți. În plus, uh, vizitarea este adesea refuzată. În ceea ce privește convenția de la Haga, care a fost ratificată de Japonia în 2014, în 2018 ministrul japonez pentru afaceri externe și Asociația de Profil a organizat un seminar la Paris pentru a educa și pentru a prezenta uh, situația cetățenilor din, care locuiesc în Franța și uh, a, a învăța cu privire la Convenția de la Haga. Poți să fii părinte singur care trăiește în Japonia și cu toate acestea să nu ai acces la copiii tăi. Despre asta vorbim în prezent. Un tată francez care uh, trăiește la Tokyo, copiii au fost răpiți acum câteva săptămâni. Acesta va fi dat afară în uh, peste trei săptămâni din Japonia. De ce? Pentru că uh, viza uh, pentru Japonia expiră și ea depinde de uh, sponsor. Deci dacă nu primește o scrisoare din partea soției, nu, putea, nu va putea să-și reînnoiască viza. Un alt părinte francez este reținut uh, în acest moment după ce a fost forțat să divorțeze în Japonia și a fost privat de toate drepturile sale. Drepturi uh, care, cu care, probleme cu care se confruntă cetățenii din toate părțile lumii, Australia, Canada, Regatul Unit, for your intervention. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Permiteți-mi să dau întâi cuvântul tuturor petiționarilor și apoi vom reacționa la acestea. Acesta a fost dumneavoastră, în regulă, Vincent Fichot. Vă rog, aveți cuvântul. În primul rând, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului și Comisiei, în special lui Ignazio Corao din Italia și uh, membrului din Franța, care uh, și-a exprimat interesul de a proteja drepturile copiilor noștri. Numele meu este Vincent Fichot. Copiii mei au fost răpiți acum 559 de zile în uh, Japonia. Este vorba despre o răpire locală. Copiii mei au naționalitate franceză. Ultima dată când mi-am văzut fiica, a fost pe o înregistrare a CCTV care îmi arăta pe soția mea încuind-o în porbagajul mașinii, în mijlocul verii și plecând cu ea în acest fel. M-am dus de patru ori la poliție, m-am dus la procuratură uh, de mai multe ori și de fiecare dată am uh, atras atenția asupra răpirii copiilor și abuzului acestora, dar nu s-a ținut cont de solicitarea mea. De fapt, poliția a fost atât de supărată pe mine încât atunci când i-am, le-am spus că intenționez să-mi găsesc singur copiii, chiar și în prezența avocatului meu, m-au amenințat că mă vor aresta pentru încercare de răpire. Am uh, solicitat uh, în altului tribunal să ca copiii mei să se întâlnească cu experți uh, în domeniul uh, psihiatriei, pentru că soția mea, uh, de asemenea, suferă de o tulburare psihică. Consulatul uh, francez uh, a încercat să-mi protejeze copiii, a făcut apel la poliția japoneză, la soția mea și la mai multe instituții pentru a, se, uh, pentru a afla dacă copiii mei sunt în viață. Dar de fiecare dată aceste încercări au eșuat. Autoritățile japoneze nu au făcut nimic, ba chiar au îngreunat situația autorităților din Franța. În Japonia, drepturile femeii sunt uh, întru totul ignorate. Statul de drept uh, este neglijat. Am uh, înaintat o plângere împotriva statului Japonia anul trecut, arătând că Japonia nu respectă uh, drepturile uh, copilului, respectiv convenția unde sunt acordate acestea. Pentru a demonstra ipocrizia autorităților japoneze, aș dori să subliniez două zile noiembrie 22, când uh, ambasadorul Japoniei uh, la ONU a um, sărbătorit uh, și a declarat sărbătorirea aderării la Convenția privind drepturile copilului. Însă, um, Acestea sunt încălcate în permanență. La 24 de ore mai târziu, un judecător de la Tokyo a spus că această convenție nu, are, nu este obligatorie, respectiv prevederile acesteia nu sunt obligatorii în Japonia. Ei pretind uh, în public că respectă drepturile copilului, dar în realitate acest lucru nu se întâmplă. La nivel intern nu fac nimic. Pur și simplu apelează la partenerilor, uh, la aliaților care le susțin minciunile. Impactul psihologic asupra copiilor noștri este unul foarte important. Uh, multe studii științifice au arătat că impactul este unul cu consecințe pe lungă durată, atât la nivel psihologic cât și fizic. Uniunea Europeană a clasificat aceste lucruri ca pe o boală, însă dacă întrebi uh, autoritățile din Japonia și le solicită întâlnire cu experții în domeniu, această solicitare este respinsă nu este ca și cum uh, copiii ar avea cancer și autorit- acest lucru este ca și cum copiii ar avea cancer și autoritățile în țara respectivă ar refuza diagnosticarea acestora și tratamentul lor. Copiii noștri trebuie să se întoarcă, să se întoarcă într-un mediu uh, care le respectă drepturile și le protejează interesele. Copiii nu trebuie să fie îndepărtați de cultura lor. Ei trebuie să trăiască într-un mediu în care să înflorească din punct de vedere psihologic și fizic. Uh, copiii noștri uh, s-au îndepărtat de Europa, nu mai vorbesc limba noastră, nu pot să își practice uh, credința religioasă și nici nu se pot reîntoarce la țara lor uh, de origine sau să își viziteze părinții. Cum putem să acceptăm acest lucru? În Europa, integrarea este atât de importantă. Dacă un cetățean non-european vine în Europa, facem tot ceea ce putem pentru a îi respecta identitatea culturală. Ace- același lucru ar trebui să fie aplicat și în sens invers copiilor noștri în afara granițelor țărilor de proveniență. Ținând cont de ceea ce se întâmplă în Japonia și de numeroasele încercări ale Italiei, Franței, Germaniei, Uniunii Europene la modul general de a se asigura că drepturile copiilor noștri sunt îndeplinite întru totul, răspunsul din partea Japoniei a fost zero. De aceea noi solicităm sancțiuni, pentru că am avut de-a face cu Japonia de ani, dacă nu de uh, decenii, și nimic nu s-a întâmplat. Ne râd în față. Acum câțiva ani, la Parlament, ministrul pentru afaceri externe a spus chiar că nici măcar nu le pasă de uh, Goldman Act și că uh, nu poate fi pedepsită uh, răpirea internațională de minori. Deci, pur și simplu ne râd în față. În ceea ce privește sancțiunile, solicităm trei. În primul rând, suspendarea uh, acordului de parteneriat strategic. În martie 2018, 26 de ambasadori la Tokyo au semnat și au trimis o scrisoare ministrilor din Japonia spunând că ar trebui să uh, respecte Convenția privind drepturile copiilor. Însă acest lucru nu se întâmplă pentru că Japonia nu respectă statul de drept și drepturile omului. La câțiva ani, Europa a semnat însă un parteneriat uh, strategic cu Japonia care uh, susține că ambele părți uh, respectă drepturile copilului. Trebuie să corectăm acest lucru. În al doilea rând, solicitarea pentru, uh, de viză pentru japonezii care vin în Europa. Nu putem să acceptăm cetățenii unei națiuni care ne uh, răpesc copiii fără să existe niciun fel de urmări. Trebuie să transmitem un semnal puternic Japoniei și să arătăm că nu vom lăsa aceste crime nepedepsite. Și trebuie să solicităm toate statelor membre prezente în Japonia să uh, publice pe website-urile lor o alertă privind răpirea internațională de minori în Japonia. Nu putem să acceptăm în continuare ca copiii cetățenilor europeni să fie răpiți acolo. Este momentul să acționăm. Aș vrea să închei spunând că adesea mi se spune că Japonia are suveranitate. Da, dar ce rol joacă Europa atunci când vine vorba despre uh, relațiile sale diplomatice și economice. E bine, trebuie să ne hotărâm. Putem să-i lăsăm pe japonezi să facă tot ce vor ei în țara lor, dar putem să ținem cont și noi de interesele noastre și să ne folosim de instrumentele pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult! I turned it off, sorry. Uh, thank you very much for sharing. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați spus povestea dumneavoastră. Avem trei petiționari pe listă, dar dacă doriți să, să interveniți dumneavoastră, sunteți al patrulea. Vă rog să vă prezentați. Nu vă am avem pe listă. 0841 este numărul petiției mele. Mă numesc Tomazo Perina, sunt cetățean italian și uh, din 2003 pot să vă spun că mă confrunt cu această problemă. Uh, în 2016, combiii mei au fost răpiți uh, de mama lor japoneză în Japonia. Deci nu i-am văzut de aproape 900 de zile. Sunt încă căsătorit cu soția mea, nu am niciun fel de ordin de protecție sau interzicerea accesului la cei doi copii și nici la soție. Am drepturi parentale de pline, pot să-mi văd copiii ori de câte ori vreau. Asta dacă aș trăi într-o țară unde se respectă drepturile omului. Soția mea a hotărât în mod arbitrar și fără niciun fel de uh, responsabilitate să-mi interzică accesul. Am uh, contestat acest lucru în instanță pentru a îi proteja pe copiii mei de alienarea de părinți, însă în van. Înțeleg că copiii mei nu sunt singuri în această situație. Mii de copii sunt în această situație. Autoritățile japoneze corupte au un interes pentru că există o afacere în ce privește pe acești copii disputați și deci nu au niciun interes să miște un deget. Am fost de două ori la poliția din Tokyo, am spus că copiii mei au fost răpiți, le-am cerut să înceapă o anchetă, dar n-au făcut decât să mă rădălnăs. Mi-au spus că în Japonia acest lucru nu este considerat o infracțiune. Cum să-ți răpești proprii copii? și în prezența avocatului meu am fost amenințat cu arestarea și cu urmărirea penală pentru tentativă de răpire doar pentru că am încercat să-mi găsesc copiii. Consulatul italian a încercat să o contacteze pe soția mea și să contacteze poliția de mai multe ori, însă, din nou, încălcând tratatul, Japonia nu a răspuns, nici măcar o singură dată. Autoritățile italiene au încercat de mai multe ori, de asemenea, în van, să se asigure că drepturile copiilor mei sunt respectate. În octombrie 2018, Lorenzo Fontana, ministrul familiei, a trimis o scrisoare ministrului de justiție, Yamashita, iar scrisoarea nici până astăzi n-a primit răspuns. În aprilie 2019, președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella, atunci când Abe era în vizită în Italia, și-a exprimat îngrijorările cu privire la situația copilor italieni răpiți în Japonia. Nimic nu s-a întâmplat. În iunie anul trecut, ministrul de externe, Moavero, a mers în Japonia în vizită și din nou a pus în discuție problema copiilor și a părinților italieni cărora nu le se respectă drepturile. Nimic nu s-a întâmplat. La G20, la Osaka, primul ministru Giuseppe Conte, chiar în uh, cadrul G20, a vorbit despre situația dramatică a copiilor italieni repiți în Japonia. I-a spus asta lui Abe și Abe i-a zis nu poate să facă nimic pentru că el nu poate să-și controleze judecătorii. În noiembrie anul trecut, vicepreședintele Camerei Deputaților și președintele Senatului au mers în vizită în Japonia și și-au i-au spus uh, omologului uh, japonez, Ogawa, exact aceeași problemă. Din nou, niciun rezultat. Nu se respectă protecția consulară acordată în baza Convenției de la Viena, deci nici măcar nu putem afla dacă copiii noștri încă mai sunt în viață. Deci cum putem spune că Japonia este o țară prietenă? Uh, poliția sprijină această practică a răpirii copiilor, nu numai că nu intervine, ci și îi amenință pe părinții care se duc acolo cu avocații. Judecătorii acordă custodia părintelui care a răpit copiii, încălcând articolul 3 din Convenția privind drepturile copilului, care ar trebui să protejeze interesul superior al copilului. La fel se încalcă articolul 45. E nevoie de măsuri bilaterale și multilaterale pentru a împiedica răpirea, vânzarea sau traficul de copii. Însă guvernul japonez a arătat că nu are nicio intenție să respecte Convenția privind drepturile copilului. Este pur și simplu rea credință din partea autorităților japoneze. După cum am spus mai devreme, eu am primit drept de vizitare de două ore pe lună, dar nici măcar acestea nu mi se acordă și nu există niciun fel de consență juridică. Consecința, de fapt, este alienarea, alienarea totală de părinte, faptul că ei nu mai pot să-și vorbească limba, sunt smulși din uh, mediul lor cultural, practic jumătate din identitate le este ștearsă cu sprijinul total al autorităților japoneze. Acești copii nu mai sunt europeni, sunt victimele unei scheme sponsorizate de către stat pentru răpirea copiilor și ștergerea identităților culturale. Asta este de neacceptat de către membrii G7. Însă, chiar și așa, Europa a semnat acordul de parteneriat strategic deși și de parteneriat economic, deși se știe bine care sunt uh, infracțiunile comise de autoritățile japoneze la adresa minorilor europeni. Vreau să vă întreb astăzi dacă o să acordați prioritate businessului pe care îl facem cu Japonia sau drepturilor copiilor. Având în vedere reaua credință a japonezilor care comit astfel de infracțiuni soldate cu impunitate totală, îndemnăm, implorăm această instituție să declare sancțiuni imediate împotriva Japoniei. Vă amintim că dacă s-ar fi luat măsurile necesare acum ani de zile, copiii noștri nu ar fi căzut victime ale acestor practici oribile. Cerem trei lucruri. În primul rând, suspendarea imediată a acordului de parteneriat strategic. În martie 2018, toți cei 26 ambasadori ai UE în Japonia au trimis o declarație ministrului japonez de justiție spunând că Japonia trebuie să respecte convenția privind drepturile copilului și au constatat că Japonia nu respectă drepturile omului și nici drepturile copilului. Însă nimic nu s-a schimbat. La câteva luni, însă, Parlamentul European a ratificat acordul de parteneriat strategic care a spus că statele membre trebuie să respecte statul de drept și drepturile omului. În al doilea rând, să se impună vize tuturor japonezilor care vor să vină în Europa și, în al treilea rând, așa cum a făcut Italia, să se posteze alerte pe website-ul Ministerului de Externe, astfel încât uh, să se informeze cetățenii cu privire la riscul pe care îl, îl pot întâmpina acolo în ce privește situația copiilor. Japonia a făcut promisiuni, dar niciodată nu și le-a îndeplinit o mie de copii europeni și-au pierdut identitatea lor, părintele european și cultura europeană. Noi suntem disperați. Vă rog să-i ajutați pe copiii noștri. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, we tried, I mean, secretariat tried to... Mulțumesc foarte mult. Secretariatul a încercat să contacteze reprezentanții președinției croate. I avem? Wow, grozav. O să începem însă prin a da cuvântul Comisiei. Reprezentanta Comisiei, doamna Patriția de Luca. Unde sunteți? Aici sunt. Mulțumesc, doamna președinte. Întâi de toate, Comisia dorește să-și exprime toată înțelegerea pentru situația dificilă în care se regăsesc uh, petiționarii care au fost privați de orice contact cu copiilor. Comisia cunoaște de plin situația din Japonia atât în ce privește returnarea copilului la reședința obișnuită după răpire, faptul că acest lucru nu are loc, și imposibilitatea părinților de a-și exercita dreptul de vizită, chiar dacă acest drept li se acordă de către instanță. De asemenea, știm că în Japonia nu există conceptul de custodie comună. Un singur părinte primește custodia exclusivă a copilului. Trebuie amintit aici că situația este similară și pentru cetățenii japonezi. De pildă, dacă soția care deține custodia copilului se recăsătorește, copilul din prima căsătorie poate fi adoptat de către al doilea soț fără a-l notifica măcar pe tatăl biologic care nu deține custodia. Este un lucru de necrezut, de în cultura noastră juridică, însă este practic o aplicare a principiului non-intervenției. În Japonia, problemele de natură civilă sunt considerate de natură personală, iar orice interferență a statului este percepută ca fiind invazivă. De aceea, consecința este că nu se aplică, practic, niciun fel de hotărâre judiciară civilă. Până acum au fost uh, luate o serie de inițiative pentru a sensibiliza autoritățile japoneze cu privire la această problemă. Petiționarii au omitit unele din aceste inițiative, precum scrisoarea celor 26 de ambasadori și intervențiile la nivel politic. După scrisoarea trimisă de ambasadorii UE, doamna Vera Iurova, care a fost comisar pentru justiție, i-a scris uh, fostului ministru Yoko Kamikawa în 2018, însă nu s-a primit niciun răspuns. Delegația UE de la Tokyo a încercat să organizeze o întâlnire cu ministrul Takashi Yamashita în 2019, și, de asemenea, cu toți ambasadorii statelor membre, însă această întâlnire n-a mai avut loc. Ministrul însă s-a întâlnit cu șeful delegației UE, A fost o întâlnire importantă pentru că ne ajută să ținem deschis dialogul, dar tot așa s-a soldat cu zero rezultate. În iunie 2019, președintele francez Macron, președintele italian Conte, prim-ministrul italian Conte, din nou l-au uh, atenționat pe primul ministru japonez, nimic nu s-a întâmplat. Din octombrie, Masakomori este noul ministru al justiției și vom încerca să intrăm în contact și cu el pentru a, pen, cu ea, pentru a vedea dacă este mai deschisă decât ceilalți. S-au făcut presiuni internaționale așadar, pentru că știți că și SUA, Australia și alte state întâmpină exact aceeași problemă și Japonia a adoptat un nou act legislativ, un uh, act, o lege pentru punerea în aplicare a sentințelor civile Însă noi avem dubii cu privire la modul în care va funcționa această lege. Încă nici n-a intrat în vigoare. Va intra în vigoare anul acesta, în aprilie. Ați menționat acordul de parteneriat strategic. Pe 21 ianuarie a avut loc a avut loc o întâlnire cu autoritățile japoneze. Acordul acesta, să știți că încă nu a intrat în vigoare, deoarece nu a fost încă ratificat de toate statele membre. Însă, oricum, unele părți din acest acord se aplică deja cu titlu provizoriu. Nu și partea care se referă la cooperarea judiciară, însă partea referitoare la dreptul omului se aplică deja. Am uh, invocat deci această problemă în contextul drepturilor omului și am întrebat cum va funcționa sistemul de mediere internaționale introdus de autoritatea centrală din Japonia, adică de Ministerul de Externe de acolo. Am uh, cerut o statistică, am uh, vrut să aflăm câți copii au fost redați, au fost înapoiați la reședința lor obișnuită după introducerea acestui sistem. Trebuie să spun că răspunsul n-a fost deloc satisfăcător, însă vom continua dialogul, nu în cadrul acestui acord, ci uh, dialogul în contextul drepturilor omului, pentru că va avea loc un alt uh, summit UE-Japonia la Tokyo în luna mai. Vom continua așadar să readucem această problemă în discuție și să obținem un răspuns concret. Anul acesta aniversăm uh, un număr de ani de la adoptarea Convenției privind drepturile copilului și delegația UE din nou încearcă să aducă în atenție importanța respectării acestor drepturi în relația cu cetățenii japonezi. Dar, cum spuneam, Problema este respectarea sau nerespectarea Convenției Internaționale privind drepturile copilului și diferențele culturale. Pentru noi, interesul superior al copilului înseamnă că, chiar și după ce a avut loc o despărțire, copilul trebuie să poată să aibă contact cu ambii părinți. Însă, în cultura japoneză, copilul nu ar trebui să fie deranjat de părintele care nu deține custodia din cauza că, din cauza că se dorește respectarea principiului continuității în viața copilului. În orice caz, noi vom uh, continua să menținem uh, canalul de dialog deschis, vom continua demersurile diplomatice la nivelul Uniunii Europene, încercând să ne aliem cu țările care sunt în aceeași poziție, SUA, de pildă, dar și altele. pentru a continua să discutăm această problemă cu Japonia. În ce privește sancțiunile, nu pot să răspund, deoarece nu ține de mandatul meu. Asta trebuie decis de către toate statele membre în Consiliu. Mulțumesc! Very much, uh... uh Mulțumim foarte mult! Într-adevăr, lucruri extrem de interesante. Acum uh, dau cuvântul coordonatorului Parlamentului European pentru drepturile copilului. Datorită muncii domniei sale, drepturile copiilor sunt mai bine respectate și încercăm noi în Parlament să acționăm în interesul copiilor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu voi vorbi în limba polonă. Domnilor și domnilor, lucrurile pe care tocmai le-am auzit uh, vin de la niște părinți care în ultimii ani au cunoscut uh, disperarea și lipsa de speranță, știu că nu mai au multe posibilități de a acționa. Ea beneficiază de drepturi garantate de tribunalele europene și uneori de tribunalele japoneze, dar din nefericire, din multe motive, aceste drepturi nu au fost respectate sau puse în aplicare de autoritățile japoneze. Toți cei care suntem în sală ne putem da seama cât de, de greu e să trăiești fără să vezi copiii, să știi unde sunt, dacă sunt triști, dacă sunt bucuroși. În 2018, unii dintre petiționarii prezenți în sală au prezentat primele solicitări către biroul coordonatorului și îmi pare foarte, foarte rău că aceste cazuri nu au fost soluționate până acum, deși au existat numeroase intervenții, uneori chiar la nivel diplomatic extrem de ridicat. Astăzi ne confruntăm cu o serie de petiții extrem de concrete și îmi dau seama că aceste petiții dezvăluie o problemă sistemică care ține de anumite aspecte juridice, dar care ține și de specificul culturii japoneze. Imposibilitatea custodiei comune după divorț, imposibilitatea exercitării dreptului la vizită, este extrem, extrem de dăunătoare și provoacă prejudicii nu doar copilului care își pierde unul din părinți, dar pierde și contactul cu o cultură, cu o limbă care ar trebui să fie ale lui. Părinții, oriunde ar fi aceștia în lume, inclusiv în Japonia, se confruntă cu probleme similare. După ce divorțezi de partenerul japonez, de regulă, contactul cu propriul copil este foarte limitat, adesea e zero. Ca persoană care se ocupă de chestiunea drepturilor copilului în Parlamentul European, aș dori să subliniez următoarele aspecte. Întotdeauna am să condamn nerespectarea drepturilor și responsabilităților parentale de către orice stat Acestea sunt statuate prin convenții internaționale. Nu contează că e vorba de un stat european sau de orice stat din lume. Iar dacă o țară se pretinde a fi democratică și civilizată, trebuie să respecte deciziile tribunalelor. Ambii părinți, cu excepția situațiilor de violență, în orice, alt situație, în orice altă situație, părintele în contextul în care este periclitată bunăstarea copilului, părintele are dreptul de a rămâne în legătură cu acest copil pentru a se asigura că o relație parentală autentică există. E deosebit de important acest lucru pentru orice copil, nu doar copiii mici, ci și pentru adolescenți. Și continuă chiar uh, uh, după trecerea de la adolescență la vârsta adultă. În etapa actuală așteptăm să vedem dacă legislația japoneză se va modifica. Urmează să fie operată o serie de modificări peste câteva luni și acestea ar trebui să permită repatrierea după răpirea copiilor. Întrebarea care se pune e însă dacă aceste schimbări vor fi de substanță. Însă, iată, sunt experți care ne spun că nou regulament uh, nu va fi deosebit de eficient. Continui să cred că dialogul, însă, că dialogul este important și de aceea orice chestiune care ține de obligațiile parentale ar trebui să ocupe un rol important pe ordinea noastră de zi, mai ales când vine vorba de schimbul de opinii cu autoritățile omologe, în cazul nostru cele din Japonia. Am discutat cu membrii delegației UE-Japonia din Parlament și sper că această chestiune va fi bine cunoscută membrilor acestei delegații să mă asigur că la următoarea întrunire interparlamentară a delegației europene și a delegației japoneze, această chestiune va fi adusă în discuție. De asemenea, am uh, contactat în altul reprezentant european pentru securitate și relații internaționale, tot în încercarea de a mă asigura că această chestiune este adusă în discuție atunci când se organizează negocieri pe marginea noului parteneriat strategic cu Japonia. Știu că Senatul francez a inițiat o serie de demersuri pe lângă Comisia Europeană în aceeași direcție și sper că răspunsul va fi unul pozitiv. Doamnelor și domnilor, în chestiuni parentale, în chestiuni de familie, mai ales când e vorba de răpirea de copii sau de dreptul de custodie după divorț, aceste chestiuni sunt una din însărcinele principale ale biroului meu. De aceea pot să vă asigur că această chestiune este deosebit de importantă. Pentru prima dată vă vorbesc în calitate de coordonator a acestui birou, așa că vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat la această ședință a Comisiei Petiții și doresc să vă spun că sper sincer că nu va trebui să ne întâlnim foarte des, pentru că nu o să fie atât de multe cazuri în care drepturile copiilor să fie periclitate, deși știu că realitatea e cu totul alta. Știți că de multe petiții vin la Parlament uh, pe aceste teme. De asemenea, îmi exprim întreaga compasiune pot cu autorii petițiilor. Cred că trebuie să protejăm drepturile copiilor, cetățenilor uh, europeni. Aceasta este principala noastră sarcină, cooperare politică și cooperare administrativă pentru a asigura respectarea drepturilor copiilor. Pot să vă asigur ca membri ai Comisiei Petiții și în calitate de petiționari pot să vă asigur că rămân integral la dispoziția noastră și sper că în lunile ce urmează vom putea creiona un mecanism eficient de schimb de informații pe aceste teme atât de delicate ușa biroului meu rămâne deschisă pentru oricine dorește să vină să discutăm protejarea și promovarea drepturilor copiilor. Mulțumim foarte mult, domne Copeci. Acum, dintre membri, dacă sunt uh, colegi care doresc să intervină, domnule, te vă dau cuvântul, am să încep eu. ce am auzit mi se pare absolut de necrezut. Înțeleg că e o carență educațională. Am citit despre negustorii olandezi din Nagasaki din secolul XVII care n-aveau voie să părăsească din anumite zone ale orașului. Was supposed to stay in Japan forever, but it never, I could never imagine. Însă, nu-mi imaginam că așa ceva se poate întâmpla în, în secolul 21. Am văzut uh, ce eforturi a făcut Uniunea Europeană până acum și rezultatele au fost zero. Lucru extrem de trist. Sigur, sub nicio formă nu putem închide aceste petiții, rămân deschise, cred că avem consens pe această temă în, în sală. Dar ce ne lipsește e o poziție fermă a Parlamentului European. Înțeleg că chestiune a fost adusă în atenția multor guverne care au luat ceva măsuri și în altul reprezentant a făcut ceva, dar Parlamentul nu. Și trebuie să analizăm, să vedem cum am putea structura opoziția Parlamentului în acest sens. Și o altă propunere ar fi să-l invităm pe înaltul reprezentant pentru politica de securitate și externă să vină în fața comisiei noastre pentru a vedea ce putem face. Asta ar fost scurtă mea observație. Vă rog, acum aveți cuvântul. Am văzut că avem o listă mai lungă de vorbitori. Vă rog. Încep eu. Spune domnul Carao, mulțumesc foarte mult. Cu câteva luni în urmă, noi am uh, semnalat această situație îngrijorătoare care vizează copiii europeni și părinților din Japonia. În ciuda eforturilor noastre, nu s-au înregistrat progrese. Chiar dacă primul ministru Shinzo Abe în ianuarie a declarat că anul 2020 va fi un an nou pentru diplomația japoneză, asta în discursul său din Parlamentul japonez, unde s-a angajat să uh, uh inițieze noi demersuri pe plan internațional, nu s-a întâmplat nimic. Mai bine de 100 de copii francezi și 1000 de copii europeni sunt ținuți acolo fără niciun contact cu părinții sau cu familiile lor din Europa. Este situația lui Vincent și Tomazo care au venit la noi cu speranța de a primi răspunsuri concrete. Sunt acum în sală, le-am putut auzi poveștile sfâșietoare. Ce putem face? Am putea să ne pară rău că am votat pentru acordul cu Japonia, sau ar trebui să cerem o revizuire a acordurilor cu Japonia pentru că această cal- țară încalcă drepturile omului, pentru că încalcă drepturile omului și le încalcă grosolan și încalcă în același timp Convenția Internațională privind drepturile copilului. Sper că cei de la Comisie vor utiliza toate instrumentele posibile pentru a ajunge la un acord rapid cu Japonia, punând permanent presiune asupra guvernului japonez, probabil lovindu acolo unde îi doare, mai precis în relațiile comerciale. Japonia va găzdui în acest an uh, Jocurile Olimpice și Paralimpice. Acest eveniment va atrage atenția milioane de oameni de peste tot în lume. Atenția media va fi îndreptată asupra acestei țări. Și aceasta ar putea permite instituții europene să pună plus de presiune asupra autorităților japoneze. Mulți părinți din Italia, din Franța, așteaptă ca cazurile lor să, să fie soluționate și contează pe sprijinul Uniunii Europene. Încerc să văd, să gândesc și eu ca un, un, un astfel de părinte de privat, privat de, de drepturi elementare din cauza politicii unei națiuni. Înțeleg perfect prin ce treceți, stimați petiționari, e timpul să acționăm și să lăsăm cuvintele la o parte. Domnul Vințe, acum, mulțumesc foarte mult. Sunt uh, într-adevăr deosebit de emoționante aceste situații prezentate de petiționari, cărora le mulțumesc pentru prezența în sală. S-au spus multe deja, însă frapant, uh, din punctul de vedere european, că nici măcar nu se configurează o soluție și nu avem nimic din partea autorităților japoneze, dacă am înțeles nimic, nici un răspuns, nici în scris, nici verbal, la, la orice solicitare pe această temă. Asta înseamnă că deocamdată nu se poate ajunge la o soluție, deoarece nu există acest dialog care ar permite înregistrarea de progrese în această relație. Cred că și șefii noștri de stat și de guvern, mă refer în special la guvernele franceze și italiene, au, au acționat în direcția cea bună, dar ar trebui să uh, întărim cooperarea între statele membre care au interese comune pe această temă, încercarea de a exercita oarecare presiune asupra guvernului japonez. Ce putem face noi, Comisia Petiții? Cum i-am putea ajuta pe petiționari? Salut uh, propunerea domnei Covaci. În plus, uh, am putea contacta colegii din delegația cu Japonia, pentru că urmează o întrunire la nivel înalt în mai și acolo ei vor putea duce în discuție această temă în baza solicitării Comisiei Petiții și a Parlamentului în general și de asemenea sprijin propunerea doamnei președinte de a încerca să vedem un raport din proprie inițiativă pentru a semnala faptul că Parlamentul în ansamblul său este preocupat de această temă și ar dori o soluție rapidă. Bun, înțelegem diferențe culturale și așa mai departe, dar trăim într-o lume civilizată. Japonia e una din marile economii ale lumii, asta înseamnă și responsabilități în materie de drepturile omului și de drepturile copilului. Prin urmare, sprijin toate viitoarele noastre inițiative la nivel parlamentar și îmi exprim uh, pe deplin solidaritatea cu petiționarii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Următoarea intervenție, vă rog. Lo primero. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, uh, doresc să le transmit petiționarilor sprijinul nostru necondiționat și să le spun că și noi suntem implicați în ceea ce privește aceste petiții, suntem uh, oripilați de informațiile care ne-au parvenit și ele uh, coincid cu ceea ce mi-au transmis colegii de la comisie. Parlamentul, de asemenea, trebuie să facă ceva. Nici scuzele nu ne ajută la nimic, uh, nici uh, tradițiile, nici elementele culturale care sunt menționate. Cultura, istoria nu sunt pretexte ce poate să fie folosite pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale minorilor și nici uh, să îi împiedice pe părinți să aibă contact cu copiii lor. Așadar, vă rog să vă bazați pe sprijinul nostru și, în linie cu ceea ce au spus colegii mei și conform informațiilor care ne-au parvenit prin uh, doamna Copac și cu privire la ceea ce spunea domnul Vințe, da, vom uh, face un raport din proprie inițiativă pentru că trebuie să transmit informații cu privire la aceste cazuri, dar uh, nu numai asta, pentru că bineînțeles că aici este vorba mai, de mai mult decât atât. Este vorba despre încălcarea drepturilor copilului și uh, a, a celor prevederi care sunt ancorate în Convenția privind uh, drepturile copilului, precum și în Convenția de la Haga. Delegația europeană cu Japonia putem discuta cu aceștia și trebuie să uh, începem inițiative astfel încât lucrurile să, să se îmbunătățească. Această încălcare a drepturilor copilului nu mai poate fi acceptată, pentru că se poate întâmpla oricui, uh, îi se poate întâmpla oricărui copil al nostru în aceste mariaje care sunt mixte și una dintre părți este uh, cetățean japonez. Deci, voiam să subliniez încă o dată că aveți sprijinul nostru și că și noi ne angajăm să facem ceva mai mult decât să vă asigurăm de sprijinul nostru. Dorim să inițiem inițiative astfel încât lucrurile să se, se îmbunătățească și să denunțăm această situație. Mulțumesc, madame maestre. Mulțumesc, domnule maestre. Urmează acum doamna Zdanoca. Thank you and uh, many thanks bringing this case to, to us. Uh, Vă mulțumesc că ne-ați adus în atenție acest caz. Era o problemă pe care eu nu cunoșteam anterior. Înseamnă că e o problemă pe care publicul general nu o cunoaște. Noi, la Comisia Petiției, ne ocupăm adesea de cazuri de răpire de copii, în situații de căsătorie transnațională și așa mai departe, implicând uh, doi cetățeni ai, ai statelor membre sau chiar cu, cu cetățeni dintr-un stat terț. Însă, eu am avut chiar multe relații în calitate de matematician cu Japonia, dar n-am auzit niciodată de aceste probleme. De aceea, în primul și în primul rând, repet ce am, ce am spus la început, că sprijin orice măsură de natură a facilita găsirea unei soluții, să scriem delegației noastre pentru a duce în discuție această temă, în încercarea în același timp de a face problema cunoscută tuturor parlamentarilor europeni. Dar prima solicitare este către dumneavoastră să, să faceți această problemă cunoscută publicului general. Mulțumim. Doamna Evi. Volevo intervenire anche... Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Și eu vreau să iau cuvântul pentru a spune că susțin această petiție o să reau poate ce au spus colegii. Atunci când am ascultat uh, cele spuse de petiționari, să știți că am simțit fiori. Chiar m-au tulburat. E o situație dureroasă pentru care am toată simpatia și mi se pare inacceptabil ca situația să continue în acest fel. Este inacceptabil ca noi să trimitem atâtea scrisori, să facem declarații și demersuri la atâtea niveluri și să nu primim niciun răspuns. Mi se pare un fapt extrem de grav și o să reiau ce a spus colegul Corao. Sigur, trebuie să continuăm pe calea dialogului și a diplomației, să mai trimitem scrisori, să îl implicăm pe înaltul reprezentant al Uniunii Europene, să mobilizăm președinția croată, care trebuie să-și asume această problemă, delegația UE-Japonia și scrisurile pe care uh, această comisie le poate trimite, trebuie să le trimită. Însă, eu cred că nu este suficient nu putem merge pe calea sancțiunilor. Avem acorduri comerciale semnate, um, putem să invocăm uh, clauza privind uh, drepturile omului și putem, de ce nu, să ne folosim și de acest instrument. Cred că am ajuns în momentul în care trebuie să demonstrăm că Uniunea Europeană este unită și vorbește cu o singură voce și îi apără pe cei ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate. Sunt principii sacrosancte. E vorba de părinți și de copii care au fost victime ale acestor încălcări care continuă. Mulțumesc! Grazie tanto, onorevole Evi. Eh, Mulțumesc, doamna Evi. Și acum, domnul Aiu Salibat. Jena bħal komplement tal-kollegi u ne l-ewel net nissapporti la fel ca și colegii mei, îmi ofer și eu întregul sprijin petiționarilor de astăzi. Este o poveste foarte emoționantă și este șocant să auzim ceea ce li s-a întâmplat. Comisia pentru Petiții, însă, în 2016, a propus o rezoluție privind probleme asemănătoare, probleme pe care le observaserăm nu numai în relația cu Japonia, ci și cu alte țări terțe. În ceea ce privește acest subiect și implementarea regulamentului Bruxelles 2A. Este important să acționăm și să pornim de la rezoluții și să mergem un pas mai departe, astfel încât acești părinți, ai căror copii au fost răpiți, și care nu locuiesc uh, acum într-un stat membru al Uniunii Europene sunt în continuare uh, membrii Uniunii Europene, cetățeni. Așadar, trebuie să îi protejăm. În calitate de grup al socialdemocraților, sprijinim această petiție și, de asemenea, solicităm ca, în final, prin intermediul domnului Borel, al înaltului reprezentant, să facem mai multă presiune, astfel încât aceste cazuri și altele în care sunt uh, implicați copii europeni și părinți europeni care trec printr-o situație atât de nefericită să fie ajutați, să li se, fere o solu- să li se ofere o soluție cât mai rapid posibil. Mulțumesc, domnule Agri Saliba. Ultimul orator. Câteva cuvinte în limba mea maternă. Eu cred că este important să respectăm uh, diferențele culturale. Da, pentru că este vorba de o relație între parteneri, însă acest lucru nu ar trebui să devină o scuză pentru a încălca drepturile parentale, drepturile părinților care sunt cetățenii Uniunii Europene. Acest lucru este cât se poate de important. Cred că cu toții suntem de acord în această privință. De asemenea, consider că în acest context ar trebui să transmitem o scrisoare oficială înaltului reprezentant din partea Comisiei Europene, deci să îi scriem domnului Borel pentru că ține de fișa postului său, deci este responsabilitatea sa. Presiunea diplomatică nu ar trebui să fie numai pentru Parlamentul European, ci ar trebui să fie făcută și la nivelul diplomației UE și la nivelul uh, Serviciului de Acțiune Externă. Acum, în final, mai au uh, petiționarii câte două minute pentru a trage concluziile. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Pentru a evita orice neînțelegere, doresc să clarific câteva puncte. Nu numai tații au de suferit, ci și mamele. Avem uh, o mamă din Franța, de astăzi uh, avem chiar și uh, aliați, sunt mame australiene care au fost separate de copiii lor. În ceea ce privește aspectele culturale, Um, tot ceea ce este folosit uh, sub acest pretext este doar o scuză. Actul de a, uh, crea atâta suferință este calificat drept genocid. În mai 1990, o organizație mondială a recunoscut uh, alienarea parentală ca o tulburare psihologică. Organizația Mondială a Sănătății a, a făcut această declarație. Conform studiilor, unul din 15.000 uh, de copii sunt privați de orice legătură cu uh, părinții lor în Japonia. În ultimii 20 de ani vorbim de 3 milioane de copii per total. Motivul pentru care majoritatea autorităților nu sunt conștienți de această situație se datorește faptului că judecătorii japonezi folosesc o retorică specifică pentru a justifica și legaliza aceste răpiri. Puteți citi sentințele din Japonia. Niciodată nu se vorbește despre răpire. Se vorbește despre uh, răpire, însă fără să uh, o condamne pe acestea. O adăugire. Cazul uh, copiilor mei este un caz de răpire cât se poate de clar uh, de când uh, a intrat în vigoare convenția. Eu am custodie unică a copiilor mei și nu pot să pun în aplicare niciuna dintre hotărârile care au fost date în favoarea mea. Copiii mei nu au fost repatriați încă. Este inacceptabil așa ceva pentru o națiune civilizată, așa cum se pretinde a fi Japonia. Sunt uh, sigur că în următorii 15-20 de ani va fi dificil să-mi văd copiii, dar eu aș dori să vă mulțumesc în numele meu și al copiilor mei pentru eforturile pe care le faceți. Timpul este esențial, pentru că copiii noștri sunt victimele unui abuz. Alienarea parentală reprezintă abuz de minori. Nu putem să așteptăm să se întâmple așa ceva în continuare. Acțiunea ar trebui să fie imediată. De fapt, ar fi trebuit să acționăm deja de ieri, pentru că acești copii suferă și nu mai au timp de așteptat. Nu sunt de acord cu un lucru. S-a spus că există această diferență culturală, dar aceasta nu este corectă a fi folosită drept o scuză. Pentru că dacă ești conștient de aceste diferențe, de ce uh, semnezi aceste acorduri, de ce le ratifici? Uh, acum 10 ani Japonia a ratificat convenția. Dacă nu corespunde standardelor tale, nu o semna, nu mai pretinde că ești o țară care respectă drepturile copilului. Japonia trebuie să respecte aceste prevederi. De asemenea, dacă Japonia nu poate respecta drepturile fundamentale ale copilului, așa cum sunt ele uh, definite în Convenția privind drepturile fundamentale ale copilului. Ce crede acest Parlament cu privire la respectarea prevederilor din acordul de parteneria strategic cu această țară? Dacă nu respectă nici măcar niște drepturi fundamentale, vă imaginați că vor respecta niște uh, prevederi economice? Dar uh, abilitatea Japoniei de a abilitatea Japonei de a respecta vreun acord este, din punctul meu de vedere, nulă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri cât se poate de repede și vă rog să nu aveți încredere în autoritățile japoneze dacă vă vor spune că vor analiza lucrurile, pentru că spun asta de 20 de ani și nu fac nimic. Thank you. Uh, I would just like to add... Mulțumesc. Vreau să adaug un singur lucru. Nu mai avem niciun fel de soluții și nu avem ce să facem. Avem drepturi ale părinților, dar dacă încercăm să ne vizităm copiii noștri, dacă am vrea să facem asta mâine, poliția ne-ar opri, ne-ar aresta și ne-ar arunca în închisoare. Așa s-a întâmplat cu un tată australian. A fost 45 de zile în închisoare numai pentru că a intrat într-un spațiu comun, într-o clădire. Așadar, noi suntem părinții acestor copii, suntem, uh, au ADN-ul nostru și suntem amenințați că vom fi închiși sau uh, pedepsiți. Orice facem poate fi folosit împotriva noastră în instanță. Așadar, am rămas fără nicio speranță. Așadar, dacă faceți ceva pentru noi, vă rog, faceți-o repede, pentru că copiii cresc și, cu siguranță, uită cine sunt părinții lor din Europa. Mulțumim, suntem cu adevărat disperați. Thank you very much indeed. It was very impressive. Mulțumesc foarte mult. Uh, impresionant mesajul. Acum propun pași concreți. În primul rând, ar trebui să păstrăm uh, petiția deschisă. În al doilea rând, ar trebui să scriem înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe pentru a solicita acțiuni concrete cu privire la acest subiect. Și în al treilea rând, putem să scriem delegației Jap- cu Japonia, Japonia UE, ambasadorului Japoniei și, în fine, propun să adoptăm o propunere de rezoluție scurtă pe acest subiect. Dacă sunteți de acord sau... Uh, da, suntem un totul de acord. Da, și PPE-ul sprijină această procedură. Ar trebui chiar la următoarea plenară în februarie să organizăm așa ceva, să solicităm un punct pe ordinea de zi spre dezbatere cu privire uh, și adoptarea unei uh, rezoluții și să informăm delegația UE-Japonia de la Parlamentul European cu privire la acest subiect. Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Vă rog. Da, sunt într totul de acord cu colegii Însă, tocmai pentru că uh, trebuie să acționăm rapid, nu putem să așteptăm uh, să răspundă delegația UE Japonia, cred că ar trebui să solicităm președintelui Parlamentului European uh, acest lucru și mai târziu să semnăm împreună cu toți membrii. Deci să solicităm să acționeze, pentru că dacă ar fi să se execute uh, sancțiunile. Poate că uh, guvernul japonez ar reacționa mai rapid. Nu putem să așteptăm până răspunde delegația UE-Japonia, următoarea plenară. Am putea să facem niște pași mai rapizi. Poate că putem să accelerăm toată procedura prin intermediul președintelui Parlamentului, care să solicite comisiei să lucreze cu privire la sancțiuni, astfel încât să accelerăm totul. Putem face ambele lucruri. Să semnăm mai târziu și să solicităm, bineînțeles, și celorlalți să se implice. Ok, you're right. Bun, aveți dreptate. Putem informa cu privire la situație președintele Parlamentului European și, în mod evident, uh, să existe un subiect pe ordinea de zi pe acest subiect la următoarea plenară. Mulțumesc! Thank you, the end. Cu acesta am ajuns la finalul reuniunii noastre de dimineață. Poftă bună tuturor!